drepturile omului în lumea întreagă. Unii dintre ei se află într-o situație de pericol și trebuie să reamintim că deputata Leila Zana, câștigătoare în 95 a premiului Saharov, a fost destituită din calitate de membră a Marii Adunări Naționale din Turcia. În calitate de președinte al Parlamentului European, vreau să exprim la adresa doamnei uh, solidaritatea întregului Parlament European, pentru că nu e acceptabil ca într-o democrație un reprezentant ales de uh, popor în mod ilegitim să fie destituit. Vreau și să-mi exprim preocuparea pentru... Președintele este întrerupt de aplauze. Voglio anche esprimere la mia preoccupazione. Așadar, îmi exprim preocuparea din cauza repetatelor încălcări ale drepturilor omului în Turcia, nu doar, cărora le cad victime nu doar uh, um, politicieni, ci și reprezentanți ai societății civile, jurnaliști, uh, membri ai universităților și vreau să amintesc mai multe nume. Osman Kavala, Mehmet Altan e Sain Alpai Parlamentul, European cu siguranță își va exprima susținerea pentru lupta acestor persoane pentru libertate și justiție. După cum știți, miercuri dimineață după prezentarea